Începem acum cu explicațiile de vot cu privire la raportul Brok uh, Brock și Galtieri. Doamna Ovir are cuvântul un minut. ühises tegutsemises on väärtus euroopa saab põhimõtteliselt või eurotsoon saab põhimõtteliselt liikuda vaid domnule președinte acest raport este foarte important pentru că zona euro nu poate să și permită să aibă o abordare duală deci altfel ne am regăsit într o situație de colaps și în situația actuală de criză trebuie să reacționăm rapid eu suport eu sprijin mecanismul de stabilizare și sprijin uh, Uh, conținutul uh, raportului, pentru că astfel creăm un cadru legal pentru implementarea acestui mecanism. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Harkin, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Ieri am votat mecanismul permanent de stabilitate. Amendamentul 33 ar fi dat acestui fond uh, posibilitatea de a cumpăra obligațiuni pe piața secundară a fost retras și Parlamentul dorește ca și Consiliul European să nu mai refuze să ia decizii dificile. Sunt decizii dificile, dar acestea vor determina vit, uh, eșecul sau reușita zonei euro. Nu putem să ne băgăm capul în nisip ca și uh, cum am fi struți. Avem o criză bancară și avem o criză a datoriei suverane și în continuare uh, nu vrem reguli foarte stricte. Țara mea are o datorie absolut intolerabilă pentru că cetățenii, pentru că băncile germane, franceze, irlandeze și alte bănci nu sunt supravegheate și au, s-au comportat precum cazinourile. Datoriile bancare devin datoriile cetățenilor. Și toate aceste lucruri s-au întâmplat sub nasul Băncii Centrale Europene, care a avut rata dobânzii, o rata dobânzii total inadecvată și cetățenii irlandezi trebuie acum să plătească nota de de plată. Nimeni nu vrea să facă față realității, datoria este nesustenabilă, încercăm să uh, oferim pachete de salvare, dar ce ne trebuie acum este o restructurare majoră. Doamna Iatemachi, un minut. Arvoisa puhemies. Mulțumesc. Avem nevoie de un mecanism de gestionare a crizelor permanent în Europa pentru a evita crizele viitoare sau măcar pentru a avea o modalitate de abordare a acestora. Lucrurile se vor înrăutăți dacă nu suntem uh, prudenți și e păcat că acest mecanism a fost uh, planificat Uh, în totalitate în afara instituțiilor Uniunii Europene. Ar fi trebuit să fim implicați în uh, planificare cât de mult cu putință, însă faptul că uh, țări precum Suedia și Regatul Unit, care fac, nu fac parte din zona euro, pot participa la acest plan, este foarte bun. Ar trebui să ne coordonăm mai bine politicile economice din Europa și atunci când există sau când se impun sancțiuni, ele ar trebui să fie decise de către comisie și ar trebui să fie automate și fără niciun fel de negociere sau fără dezbatere. Domnul Hannan, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. După 12 ani în Parlamentul European, credeam că nu mă mai poate ului nimic, dar am fost șocat de tonul cu care domnul Brok și-a prezentat raportul său ieri. Și ce m-a șocat nu a fost aroganța sau uh, lipsa totală de legătură cu realitatea sau uh, disprețul față de opinia publică, ci cu multe cuvinte a spus că trebuie să, evaluă, să, să evităm uh, procedurile de revizuire a tratatului pentru că altfel s-ar declanșa referendumul în alte state membre. Vedeți disprețul total față de voturi al elitei elitelor europene. Uh, opinia publică este tratată nu ca o, un motiv pentru a schimba direcția, ci ca un obstacol care trebuie să fie depășit. Nu pot să nu-mi amintesc de uh, cuvintele compatrioților domnului uh, Brok care spuneau uh, că dacă nu ar fi fost căderea zidului Berlinului, ar fi fost simplu. să Puteam să alegem pe altcineva în locul lui Scholz. Domnul Kamal. Mulțumesc, domnule președinte. Una din problemele din zona euro, și am constatat-o în mai multe țări, este faptul că există anumite cicluri economice care se dezvoltă în mod uh, diferit și în momentul în care există decizii de cheltuieli care sunt foarte diferite, iată, se ajunge la, la discrepanțe. Și am văzut acest lucru. Vedem care sunt problemele zonei euro. Însă, pe deasupra, guvernul trebuie să, guvernele trebuie să înțeleagă că nu mai pot să mai cheltuie mai mulți bani decât au. Și pentru asta e nevoie de guvernanță economică, de disciplină economică, fără de care vom avea probleme. Și trebuie să fim foarte clari. Dacă faci parte din zona euro, într-adevăr, ne dorim să apărăm zona euro, mai ales pentru acei, acele state membre care au probleme și vom continua să avem comerț cu țările din zona euro. Dar, în același timp, trebuie să fie foarte clar, acele țări care au greșit trebuie să-și rezolve problemele și nu să se aștepte ca alții să le rezolve aceste probleme și vă rugăm, nu mai cheltuiți mai mulți bani decât aveți. Mulțumesc, domnul Fox. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun foarte clar în numele conservatorilor și reformiștilor europeni că noi suntem în favoarea mecanismului european de stabilitate care a fost înființat. Dar am votat împotriva raportului Brock Gualtieri pentru că acesta nu corespundea concluziilor la care a ajuns Consiliul. Raportul Brock-Gualtieri dorea ca Parlamentul European și Comisia să intervină în mecanismul interguvernamental. Acest lucru, acest mecanism trebuie să fie interguvernamental, pentru că e vorba de sume enorme de bani care sunt angajate și miniștrii naționali sunt răspunzători față de parlamentele naționale. Aceea, acolo trebuie să fie responsabilitatea subliniind criza zonei euro, sigur, nu e o problemă a monedei euro, e o problemă a guvernelor care cheltuiesc prea mult din banii contribuabililor lor. Mulțumesc! Președintele. Bine, trecem atunci la următorul raport. Domnul Kamal are cuvântul un minut. Mr. Kamal, go ahead. Domnule Kamal, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Salut! a doua fază sau încheierea celei de-a doua faze a acordului uh, Open Sky între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Este un progres, însă există printre noi unii care și-ar dori să există mai multă liberalizare, să depășim protecționismul care încă pune obstacole calea acestei industrii. Aș dori ca SUA să elimine toate restricțiile și obstacolele în ce privește uh, proprietatea de către străini și cred că astfel pasagerii, călătorii din uh, întreaga lume ar beneficia de pe urma acestui acord. Aș dori să mulțumesc și raportorilor uh, lui Jackie Foster, raportorului din partea grupului nostru, care e un expert care a activat în acest domeniu și uh, e, a lucrat și la Comisia de Transporturi. Dar cred că este foarte important nu doar să continuăm să încurajăm uh, uh, o mai multă liberalizare, nu numai cu SUA, ci și uh, cu piețele emergente din Asia. Și salut progresul de astăzi în ce privește acordul cu Vietnamul. Cred că trebuie să încercăm să, abține, să obținem un acces la piețele emergente din lume. Mulțumesc. Trecem la raportul Bodis. Domnul Arlachi are acum cuvântul. Not in the room. Nu este în sală. Domnul De Angelis. Mr. De Angelis, one minute. Domnul De Angelis, un minut, vă rog. Grazie, Presidente. Vorrei innanzitutto... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori mai întâi să mulțumesc raportoarei noastre, doamna Balzani, pentru munca sa extraordinară. După părerea mea, E vorba de patru puncte cruciale. Mai întâi, faptul că bugetul Uniunii Europene va fi redistribuit și va reprezenta o adevărată arhitectură de solidaritate Apoi, principiul angajamentelor, angajamente ce trebuie îndeplinite. Acest lucru este deosebit de important, mai ales în domeniul coeziunii. Este foarte important ca aceste fonduri să fie absorbite și uh, acest lucru uh, contrazice afirmațiile Consiliului. Apoi, e nevoie de criterii, uh, bizuindu-ne deci pe executarea bugetelor precedente. Invităm Comisia să facă astfel de propuneri pentru noile resurse. Uh, bugetare pentru Uniunea Europeană, care ne vor permite să facem față efectelor persistente ale crizei, finanțând politici de inovare, de cercetare, de dezvoltare economică și de ocupare în Europa. Domnul Iacolino. Si, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Într-o perioadă atât de importantă ca și aceasta un document ca cel pe care l-am votat astăzi, sigur că este unul oportun. Trebuie să susținem strategia Europa 2020 și aceasta este o expresie nu doar de credibilitate, ci și de consecvență în uh, atitudinea Parlamentului. Anumite criterii, anumite orientări importante, însă, vor trebui să fie consolidate în continuare prin uh, fixarea unor priorități de acțiune. Într-o perioadă atât de dificilă ca cea prin care trecem astăzi, în care uh, trebuie să luăm în considerare cele ce se întâmplă în bazinul mediteranean și dificultățile din Japonia, care vor uh, uh, avea ca și consecință schimbări rapide, avem nevoie de credibilitate, trebuie să venim cu răspunsuri care să consolideze creșterea, competitivitatea și durabilitatea europeană. Mulțumesc, domnul Borghezio, un minut jumate. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că în aceste vremuri dificile, uh, așa cum a spus și antevorbitorul meu, pentru finanțele um, statelor uh, membre ale Uniunii Europene, Cheltuielile de care discută Comisia de Bugete reprezintă un exemplu, un exemplu uh, foarte uh, interesant. E o rușine dacă ne uităm la fondurile alocate pentru Casa Europeană a Istoriei, de exemplu. Cifrele de reconstrucție vizează între 3,3%, 26 și 31 de milioane de euro. Există și alte costuri variabile, 3 milioane, 5 milioane, 2 milioane pentru personal, 2 milioane pentru securitate. Deci 3,2 milioane de euro doar pentru uh, sunt costuri de funcționare a clădirii. E un exemplu de uh, cheltuieli nețintite în instituție. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fac trei comentarii. În primul rând, cred că este bine că pregătim din acest moment uh, bugetul pe 2012 pentru că dorim să evităm uh, situația tristă pe care am avut-o între Parlament, Consiliu și Comisie uh, în pregătirea bugetului 2011. Sunt foarte mândru de faptul că bugetul european uh, va putea să rămână în continuare unul care să nu se bazeze pe credite, pe majorarea creditelor. Mulțumesc. Raportul Mathieu. Doamna Ovril. Aitäh, härra president. Mulțumesc, domnule președinte. Imigrația legală joacă un rol important în dezvoltarea economiei uh, europene și în accelerarea competitivității acesteia. Una dintre problemele cu care ne confruntăm este că statutul legal, juridic al migranților nu este suficient de clar și aceștia sunt de multe ori fac obiectul unor discriminări. O situație în secolul 21 în care continuă forme de sclavie. E bine, acest lucru nu este normal. Toți oamenii de pe piața muncii trebuie să fie tratați în mod egal. Acest raport conține toate prevederile necesare care deocamdată lipsesc în legislația în vigoare. De aceea am susținut crearea unui cadru juridic unic în acest domeniu, pentru că mi se pare foarte important. Mulțumesc, domnul Antonioți. Mulțumesc, domnul președinte. Simplificarea măsurilor administrative și facilitarea accesului la uh, ghișee ar permite pieței muncii să fie mai atrăgătoare pentru țările terțe. O procedură unică de solicitare și un, o singură autorizație care înlocuiește permisul sau documentul de ședere și permisul de muncă uh, ne-ar permite să armonizăm toate normele în vigoare în statele membre. Această procedură ar fi mai eficientă atât pentru angajatori cât și pentru imigranți, ceea ce ne-ar permite și să controlăm mai ușor, mai eficient caracterul juridic al reședinței, al șederii și al uh, ocupării acestor persoane. Se mai pune și o altă problemă, cea a drepturilor cetățenilor europeni și al cetățenilor din țări terțe, care sunt uh, mai aproape și de aceea am votat pentru raportul uh, Matiu. Doamna Benova. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat împotriva acestui raport pentru că trebuie să avem o abordare uh, uniformă pentru această procedură unică de solicitare a permisului de ședere și de muncă. Și trebuie să favorizăm imigrația legală din țările terțe către Uniunea Europeană. Trebuie să existe oarecare transparență în momentul în care se adoptă anumite decizii, dar și în momentul în care acestea sunt aplicate. Noi trebuie să utilizăm criteriile cele mai obiective și egalitatea de tratament trebuie să fie garantată în sfera socială. Avem nevoie de o legislație adecvată în acest sens, pentru că în raport există anumite amendamente care nu merg în această direcție, atunci uh, consider că întregul raport nu corespunde așteptărilor noastre. Doamnă Benova, vă felicităm pentru că ați respectat exact timpul. Domnul la un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește această uh, procedură de solicitare, cred că este foarte important că ea există, dar trebuie să verificăm și respectarea drepturilor omului, mai ales pentru cei care vin în Europa din țărtețe. Așadar, aceeași asigurare socială, același salariu, ca și pentru cetățenii europeni, aceleași condiții de muncă pentru toată lumea, pentru toți lucrătorii. Acesta este un principiu de bază. Însă, ceea ce mă deranjează pe mine este următorul. Articolul 3, așadar domeniul de aplicare. Au rămas în continuare în afara domeniului de aplicare lucrătorii sezonieri, uh, lucrătorii detașați care, sunt, uh, care vin de la companii din afara Uniunii Europene și ar trebui ca toate aceste categorii să fie luate în considerare și să fie intre în sfera de aplicare a acestui text. E foarte bine că avem acest ghișeu unic, astfel încât oamenii să nu fie uh, trimiși dintr-o parte în alta. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, domnul Iar. Eu sunt de acord cu colegii din Parlament care spun că trebuie să asigurăm tratament egal lucrătorilor din state terțe care uh, sunt uh, activi pe piața muncii europeană mai mult de un an. Sunt de acord că cei care lucrează mai puțin de șase luni în Uniunea Europeană trebuie să fie tratați inegal, cel puțin în ceea ce privește șomajul, de exemplu. Eu sunt pentru și vreau să subliniez acest lucru, pentru ca aceste grup, acest grup de persoane să fie asigurați, să aibă asigurare de accident și asigurare de boală. Și în al treilea rând, consider că uh, asigurarea socială ar trebui să poată să fie transferată, așadar pensiile să poată să fie transferate și acest lucru să se poată face atunci când și statul terț dorește să facă acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc! Înțeleg că la raportul Balzani și domnul Fox a cerut cuvântul și din greșeală l-am, uh, l-am lăsat afară. Deci domnul Fox la raportul Balzani, un minut. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc că mi-a acordat cuvântul. Acord, uh, salut faptul că începem pregătirea pentru bugetul 2012 și o începem atât de devreme, astfel încât putem să analizăm cu adevărat chestiunile importante. Se vorbește foarte mult în europeană și în Parlamentul European despre chestiunea solidarității. Dorim tot timpul să dovedim solidaritate față de uh, multe categorii sociale. Aș dori ca Parlamentul să-și exprimă solidaritatea față de uh, contribuabilii din uh, circumscripțiile noastre, pentru că până acum n-am mai făcut-o. Și în aceste vremuri de restriște trebuie să avem un buget de austeritate, trebuie să dăm modelul, ar trebui să înghețăm salariile și indemnizațiile tuturor uh, funcționarilor și a deputaților uh, pentru 2012 și ar trebui să eliminăm acest uh, proiect al uh, Casei Europene a Istoriei, care ne-ar costa milioane de euro și pentru care nu există niciun fel de plan uh, pe termen lung de finanțare și tot contribuabilii vor trebui să o finanțeze. Mulțumesc. Trecem acum la raportul Schwab, uh, domnul De Angelis. Vă rog, domnul De Angelis. Su quale risoluzione, Presidente? Scusi. Da, pe marginea cărui raport, domnule președinte? Raportul Schwab? Da? Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Faptul că normele sunt foarte diverse în ceea ce privește drepturile consumatorilor, acest lucru reprezintă un obstacol atât pentru uh, cumpărături și vânzări uh, transfrontaliere. Acest lucru reprezintă o problemă pentru că astfel nu vom reuși să realizăm o piață unică veritabilă. Și cred că propunerea de directivă care a fost astfel retrimisă spre examinare Comisiei competente ne permite să fixăm un cadru juridic clar în materie de drepturi ale consumatorilor. Domnul Antonioții. Da, Mulțumesc, domnule președinte. În acest raport se elaborează cele patru directive actuale și se propune astfel încetarea fragmentării care există în continuare în ceea ce privește dispozițiile juridice. Obiectivul este ca piața unică să funcționeze mult mai bine atât pentru consumator cât și pentru întreprinderi. Trebuie să uh, fie consolidată încrederea în piață, pe de o parte, și pe de altă parte să fie înlăturate rezervele întreprinderilor atunci când, astfel încât acestea să poată să-și desfășoare activitatea la nivel transfrontalier. Uh, în ultima președinție, uh, în președinția franceză, s-a uh, analizat deja acest document. Doamna comisar Reding a spus că armonizarea completă nu mai este o dogmă și de aceea uh, se dorește această armonizare completă. Eu sunt uh, cu totul de acord că acest uh, rezultat este un rezultat modest, este un compromis în care am renunțat la anumite lucruri, dar cred că poate să constituie un bun punct de plecare pentru uh, negocieri viitoare și de aceea am susținut acest raport. Mulțumesc, domnul Lavia. Un minut. Mulțumesc, președinte, dragi colegi. Textul pe care l-am votat astăzi e rezultatul unui drum lung care a început în octombrie 2008. Am dorit să punem, să facem ca din consumator, ca, ca consumatorul să se afle în miezul uh, achizițiilor și a tranzacțiilor uh, transfrontaliere. Scopul nostru este să uh, permitem pieței uh, unice să funcționeze mai bine, să sporim încrederea consumatorilor, dar și companiilor noastre să prospere. Votul în uh, ședință plenară era un text de sinteză a patru directive care erau deja în vigoare, obiectivul nostru fiind să armonizăm și mai mult uh, disciplina care domnește în uh, diverse domenii de pe piață, evitând uh, fărâmițarea juridică, care, din păcate, reprezintă un obstacol atât în calea întreprinderilor, a companiilor, care ar putea să fie și mai competitive uh, decât în prezent pe piața transfrontalieră și pentru sporirea competitivității. De aceea am votat pentru doamna Comi. Un minut. Nu este? Atunci, domnul Repo, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Această revizuire a directivelor a fost așteptată de multă vreme. Și la un moment dat ne-am confruntat cu un pericol și anume să slăbim nivelul de protecție pentru consumatorii din țările din nordul Europei ca urmare a modificărilor introduse. Contractele trebuie să fie bazate pe cele mai bune prevederi, cele mai avantajoase prevederi pentru consumatori. Și trebuie să ne asigurăm că piața este în slujba cetățenilor și a consumatorilor și nu invers. Trebuie să ne asigurăm că regulile și instrucțiile și prevederile noastre sunt atât de simple pe cât posibil, pe înțelesul tuturor și cred că Parlamentul a luat decizia potrivită. Unionin sisämarkkinoita on tähän saakka kehitetty erityisesti suurten yritysten ehdoilla. Mulțumesc. Sigur că aici uh, am luat în considerare și interesele marilor companii, însă ce e important este să ne îndreptăm privirea și asupra IMM-urilor, astfel încât consumatorii să poată să-și impună și aici drepturile. Propunerea de modificare a fost primită uh, diferit în țări diferite. În Finlanda uh, ne-am ă, exprimat un veto și anume dacă s-ar fi adoptat acest text așa cum este, atunci uh, s-ar fi subminat protecția cetățenilor consumatorilor finlandezi. Acest text a eliminat multe puncte din versiunea inițială. Uh, Uh, textul așadar nu este o foarte mare provocare, însă în continuare este destul de ininteligibil. De aceea ar fi foarte important ca astfel de directive să, să fie astfel formulate încât și consumatorii să le înțeleagă, pentru că ei trebuie să fie protejați. Mulțumesc! Domnul Tacula. Arvoisa puhemies, tässä on edellä kahdenkin suomalaisen... Mulțumesc, domnul președinte. Urmez după doi colegi din Finlanda, doamna Manchi a exprimat foarte clar poziția noastră pe marginea acestei directive. Pe noi ne îngrijorează faptul că s-ar putea ca protecția consumatorilor în Finlanda și în alte state nordice să aibă de suferit. De asemenea, ne mai îngrijorează și faptul că multe din procedurile și acțiunile în curs uh, urmează să fie încetinite. Au existat uh, anumite zone problematice când am discutat acest lucru la comisie, în cadrul comisiei și sper uh, Acum raportul a fost trimis înapoi de comisie și, uh, la comisie și sper să se soluționeze cel puțin o parte din problemele pe care le-am menționat. De exemplu, companiile în domeniul turismului care sunt puse într-o situație dificilă în zone precum nordul Finlandei, și care nu sunt prea bine văzute acolo, e foarte greu să, uh, de exemplu, să faci rezervare la hotel sau să um, rezervi un bilet de avion. Deci trebuie să explicăm persoanelor cum pot folosi aceste oportunități în situații diferite. Domnul Iar, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este într-adevăr bună această abordare pentru a îndepărta fragmentarea uh, de pe piața europeană. Pentru că ce e important e ca consumatorul să poată să uh, se simtă sigur în întreaga Uniune Europeană din punct de vedere juridic atunci când cumpără ceva sau sau achiziționează ceva. Acest lucru este important nu doar pentru consumatori, ci și pentru producători. De aceea, obligațiile de informare cu privire la uh, afacerile ambulante și în ceea ce privește contractele la distanță sunt foarte importante. Uh, sigur că trebuie să uh, avem uh, în atenția noastră și punctele care trebuie în continuare îmbunătățite. De aceea mă bucur că acest raport a fost retrimis în comisie, pentru că atunci când vorbim de producători, nu e vorba doar de marile concerne, ci și de micile întreprinderi familiale care nu uh, trebuie să fie supra-solicitate cu tot felul de lucruri de finețe juridică. Mulțumesc, domnul Fox. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. În momentul în care oamenii de la mine din circumscripția electorală mă întreabă care este beneficiul pe care ne le aduce Uniunea Europeană, eu răspund faptul că avem liber schimb între diferitele state membre ale Uniunii Europene și uh, țara noastră. Și, într-adevăr, salut această directivă pentru drepturile consumatorilor, pentru că uh, reprezintă un mic pas spre completarea pieței unice și cu siguranță va aduce beneficii pentru uh, consumatori, pentru uh, IMM-uri, uh, Uh, pentru foarte multe domenii de activitate. Însă trebuie să spun că am așteptat foarte mult până când am obținut aceste progrese modeste. Și, deci, este foarte clar, eu lansez un apel către Comisie. Avem nevoie de un cadru legal pentru a completa piața unică, pentru că în momentul de față avem inițiative destul de fărânițate în acest sens. Mulțumesc. Doamna Ovir. Eternă, härra președinte această directivă europeană privind drepturile armonizate ale consumatorilor reprezintă o măsură foarte bună pentru a consolida piața internă. Această directivă armonizată, care acoperă directivele uh, privind protecția consumatorilor, va simplifica cadrul juridic și va crește încrederea consumatorilor în același timp, această directivă armonizată promovează și comerțul transfrontalier. E și un pas înainte spre uh, reducerea fărâmițării. Din păcate, uh, nu se poate face o armonizare de plină a drepturilor consumatorilor în Europeană, însă un pas important spre o mai bună protecție a consumatorilor a fost făcut și eu am sprijinit adoptarea acestui raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul De Angelis, la rezoluția privind Japonia. Grazie, Le... Mulțumesc, domnule președinte. Cu tremurul care a avut loc în Japonia, a fost o adevărată tragedie, o tragedie atât pentru această regiune cât și pentru noi. Iar această rezoluție reprezintă o primă etapă pentru a acorda populației civile toată asistența tehnică, umanitară, civilă de care are nevoie. Accidentul de la Fukushima cere din partea noastră o reflexie aprofundată asupra riscurilor pe care le poate prezenta energia nucleară. Europa trebuie să investească în această direcție și să ceară statelor membre să pună accentul pe energiile regenerabile. Noi ne exprimăm toată simpatia pentru poporul japonez și trebuie să facem tot ce putem pentru ca astfel de catastrofe să nu se mai întâmple nicăieri în lume pe viitor. Doresc să vă amintesc că deputații trebuie să ceară să intervină la explicațiile de vot înainte, pentru că aici nu e vorba de procedura catch de aia. Are acum cuvântul domnul Rubic. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că situația din Japonia este o lecție pentru noi toți și cred că această lecție se referă la centralele nucleare. De aceea solicit Consiliului să vină cu propuneri urgente și ceea ce a prezentat până acum Comisia este un stimulent pentru ca grupul de lucru privind energia nucleară de la Consiliu să audă în sfârșit solicitările Parlamentului European. Avem nevoie de un dialog intensiv și cred că acum a venit momentul să facem acest lucru. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Mulțumesc. Trebuie să discutăm și despre imunitatea domnului De Angelis. Conform articolului 6.3 din regulamentul de